So thank you. Those leaving the room, please, if you... Mulțumesc, vă rog frumos, dacă părăsiți sala, să o părăsiți în liniște. So that we can proceed to the second panel. Să putem trece la a doua parte a reuniunii noastre. We thank you. Thank you for your attention. O pauză. Talk. Mulțumesc pentru atenție. Acum vom discuta despre politica de eh, readmisie a Uniunii Europene și implicațiile legate de drepturile omului. Dați-mi voie să prezint paneliștii. De la această a doua rundă, de la această reuniune realizată împreună de Comisia DROA, prezidată de colega noastră, doamna Loch Biller, și de Comisia LIBE. Este vorba de politica UE privind readmisia ca element cheie a politicii UE privind azilul și migrația în general. Trebuie să consolidăm politica UE privind azilul și migrația și uh, nu trebuie să uităm că dezvoltarea în acest domeniu va putea fi realizată doar printr-o abordare echilibrată și cuprinzătoare a politicilor migratorii. Politica de readmisie a Uniunii Europene este înscrisă în politica externă globală a Uniunii Europene. Acordurile de readmisie reprezintă o parte centrală a cooperării UE cu statele noastre în domeniul migrației și azilului. Această politică implică Comisia Europeană, dar de când a intrat în vigoare tratatul uh, de la Lisabona și Parlamentul European este implicat cât se poate de puternic. Deci haideți să nu uităm că acum Parlamentul European are competența de a-și da sau nu acordul. Articolul 15 din TFUE ne garantează ultimul cuvânt în legătură cu acordurile de readmisie în cadrul politicii de migrație încă din 2010, de când s-a negociat primul acord de readmisie, a existat o declarație a Comisiei care a fost adăugată la rezoluția Parlamentului European pe această temă, ca anexă. Acolo se spunea că Parlamentul European va fi informat în mod regulat cu uh, privire la readmisie. Și în acest cadru, diferite niveluri de reprezentanți de la comisie vor veni la reuniunile libe. Mai mult, pentru a consolida acest exercițiu, această exercitare a competențelor Parlamentului European de aprobare sau nu a readmisilor, cooperarea trebuie să fie pusă în practică într-un mod foarte eficient. Credem că implicarea Parlamentului European va oferi controlul democratic necesar și cu siguranță va avea consecințe asupra ameliorării conținutului de fond al politicii de readmisie per total. De aceea cred că în următoarea oră vom dezbate despre modul în care ne putem aduce contribuția cât mai eficient pentru a oferi o plus valoare din partea Parlamentului European pentru relansarea politicii Uniunii Europene privind readmisia ca element uh, component al uh, programului de la Stockholm, care sperăm să fie un succes uh, obținut în viitorul mandat al Parlamentului European. Haideți să continuăm discuția, dând mai întâi cuvântul domnului Jean-Pierre Casarino, în calitate de director al Platformei pentru Readmisie și Migrație de la Institutul Universitar din Florența. Mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Aguilar, am să vorbesc limba franceză. Doamnelor și domnilor, bună ziua, în primul rând. Sunt foarte onorat să iau cuvântul în acest for și doresc să mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Scurta mea intervenție se va referi la sistemul european de readmisie și la implicațiile acestui sistem asupra drepturilor omului. Mi se pare foarte pertinent să vorbim despre un sistem, în primul rând pentru că este vorba de o pluralitate de acorduri între statele membre ale Uniunii Europene și de către Uniune în sine. Sigur că în 10 minute nu voi reuși să evoc toți factorii care au consolidat acest sistem în plină extindere. Aici sunt uh, implicați actori statali cu interese foarte divergente, însă doresc să mă refer la respectarea drepturilor fundamentale. După cum a spus și domnul Aguilar, de când a intrat în vigoare tratatul de la Amsterdam, Uniunea are o competență în domeniul readmisiei. La 10 ani după aceea, tratatul de la Lisabona a clarificat competența partajată de Uniune cu statele membre în domeniul readmisiei. Sigur că faptul că există o competență partajată între Uniunea Europeană și statele membre nu ar trebui să pună niciun fel de problemă dacă această cooperare este gestionată de principiul cooperării loiale, enunțat clar la articolul 4 din Tratatul Uniunii Europene. Acest principiu implică crearea unor mecanisme de control capabile să garanteze realizarea obiectivelor Uniunii și respectarea valorilor pe care aceasta se bazează, printre care respectarea drepturilor omului, respectul, respectarea drepturilor persoanelor minoritare și respectarea demnității umane. Și aici mă refer la articolul 2 și la articolul 6 din Tratatul Uniunii Europene. Acest lucru implică și existența unui grad de convergență între prioritățile statelor membre și ale Uniunii și aș dori să mai revin asupra acestui punct, dar foarte succint. În ceea ce privește mecanismele de control, doresc să insist asupra faptului că obligațiile internaționale în domeniul respectării drepturilor omului și aplicarea lor concretă este responsabilitatea statelor membre în cadrul unor protocoale de aplicare bilaterale între acestea și fiecare stat terț implicat într-un acord european de readmisie. După ce sunt create, aceste protocoale sunt uh, trimise la Comitetul Mix de Readmisie. E firesc să ne gândim că acest comitet uh, reprezintă locul unde aplicarea bilaterală a acordurilor europene de readmisie este cumva uh, cernută. Iar funcția sa deocamdată, de fapt, este să se ocupe de chestiuni de nivel tehnic referitoare la aplicarea acordului. După părerea mea, Comitetul Mix de Readmisie trebuie să se doteze cu un dispozitiv suplimentar care să implice actori capabili să uh, aducă informații cu privire la condițiile și realitate con realitățile concrete cu care se confruntă persoanele readmise într-o țară terță. Un astfel de acord ar permite să cunoaștem și modalitățile în care acele persoane sunt readmise și problemele care apar concret. Acest dispozitiv este cu atât mai necesar cu cât Uniunea Europeană a încheiat acorduri europene de readmisie cu state care nu au semnat Convenția de la Geneva din 1951 privind protecția refugiaților și mă gândesc mai ales la Pakistan. Acest lucru influențează respectarea persoanelor care sunt expulzate în Pakistan sau care tranzitează prin Pakistan pentru a fi repatriate în Afganistan. Vom mai discuta despre acest lucru. Uniunea Europeană a încheiat acorduri și cu state terțe care au semnat aceste conven această convenție, dar care nu au un sistem de azil eficient. Este cazul Ucrainei. Și mai există cazuri, dar nu-l citesc decât pe acesta. Recent, uh, în a... HCR a trimis recent un raport privind procedurile de readmisie în Ucraina și s-au încheiat și acorduri cu state care nu sunt considerate state terțe sigure de către acest for. Și mă refer aici la Serbia. Au fost încheiate acorduri cu state terțe în care uh, respectarea drepturilor minorităților și a patrizilor e foarte slabă. Kosovo. De asemenea, există state terțe care sunt susceptibile să trimită resortisanții din alte state terțe readmiși pe teritoriul lor în țara lor de origine. Mă refer aici la efectul domino și la cazul statelor terțe în care legea sancționează prin pedapsa cu închisoarea trecerea nelegală a frontierelor. Mă gândesc la Maroc, de exemplu, cu care suntem în curs de a negocia un acord de readmisie. Așadar, problemele sunt foarte numeroase. Iar gravitatea acestora ne arată că ar fi necesar un dispozitiv care să meargă dincolo de uh, criteriile de operabilitate și de flexibilitate care la ora actuală orientează opțiunile politice. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene are, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, aceeași valoare cu tratatele în plus. În plus, în temeiul articolului 17 din Tratatul Uniunii Europene, Comisia are misiunea de a veghea în mod independent la aplicarea tratatelor. Deci, îndeplinirea acestei misiuni va presupune crearea unui dispozitiv de alertă precoce și de supraveghere. Acest dispozitiv ar permite să se justifice și nu să se invoce aplicarea unui acord european de readmisie menit să uh, uh, să acționeze în caz de încălcare a drepturilor fundamentale. Și de asemenea, un astfel de dispozitiv ar permite și stabilirea unor criterii menite să identifice statele terțe cu care se pot negocia acorduri de readmisie pe viitor. În același timp, sunt conștient de faptul că aceste criterii au fost stabilite în 2002, însă atunci era o perioadă foarte specifică din uh, istoria construcției europene. Acum, după tratatul de la Lisabona și după adoptarea sa, după adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale, este necesar să fie redefinite aceste criterii. Haideți să trecem la a doua chestiune menționată adineauri, convergența priorităților. O altă condiție sine qua non pentru cooperarea loială între statele membre și Uniune. După cum știți, la nivel bilateral, statele dintotdeauna au cooperat în domeniul readmisiei. Mult înainte, mult înaintea comisiei, unele își integraseră aceste cooperări bilaterale în cadrul unei abordări globale, cum am numit-o astăzi, știind că cooperarea, cooperarea bilaterală în domeniul readmisiei este bazată pe obligații reciproce în teorie, dar uh, în practică dezechilibrate. Mai multe state membre au înțeles faptul că presiunile diplomatice, oricât de puternice, nu pot fi suficiente pentru a convinge un stat terț să coopereze optim în domeniul readmisiei. De asemenea, au constatat faptul că aceste presiuni pot periclita relațiile bilaterale consolidate în domeniul combaterii terorismului internațional, a cooperării polițienești, a relațiilor comerciale, a controlului la frontiere, a securității energetice. Deci să pericliteze un cadru de parteneriat bilateral mult mai extins. Atunci când vorbesc despre acest cadru de interacțiune bilateral mai extins, vreau să vă spun că readmisia la nivel bilateral intră într-un spațiu în care uh, se manifestă și afacerile interne, și afacerile comerciale și cele economice și sunt strâns legate. Dacă acordurile bilaterale de readmisie reprezintă la nivel bilateral o problemă cheie, importanța relativă a readmisiei este întotdeauna pusă în perspectivă de statele membre în funcție de alte chestiuni strategice mult mai importante. Nu mai am timp să intru în detalii, dar revenim dacă doriți în timpul dezbaterii. În cadrul cooperării bilaterale, între cadrul cooperării bilaterale și cadrul european există o mare diferență deoarece sunt multe zone de cooperare condiționate de uh, cooperarea numită eficace în domeniul readmisiei. Condiționalitatea aceasta este omniprezentă la nivel european. Există o uh, situație centrală a readmisiei în cadrul uh, relațiilor UE cu statele terțe. Este specific pentru Uniunea Europeană faptul că Direcția Generală a Afaceri Interne domină acest cadru de interacțiuni cu statele terțe. După părerea mea, SRAE ar avea un rol mult mai important de jucat, pentru că uh, ar putea să permită clarificarea abordării globale a migrațiilor pe care o dorește Uniunea Europeană. Cooperarea în domeniul readmisiei este în continuare orientată în funcție de logica rapidității, a eficacității și a flexibilității, care sunt uh, puțin compatibile cu respectarea standardelor internaționale de respectarea drepturilor omului. Creșterea măsurilor de control la frontiere și uh, de control al mobilității reprezintă o primejdie majoră în anumite state terțe. Riscă astfel să se consolideze caracterul arbitrar, chiar uh, să se întâmple ce s-a întâmplat în Tunisia. Aceste lucruri se întâmplă printr-o negare subtilă. Acolo operabilitatea și flexibilitatea uh, câștigă teren în fața respectării reale a normelor internaționale. Nu știu dacă cuplul, Direcția Generală Afaceri Interne și Serviciul European de Acțiune Externă, ar putea să um, deblocheze chestiunea readmisiei și în funcție de ce Uh, modalități politice ar putea face acest lucru. În schimb, știu că consecințele acordurilor de readmisie europene sau bilaterale fac obiectul unei atenții sporite din partea organizațiilor și asociațiilor de drepturi ale omului, pe plan internațional și național, în Europa și în statele terțe. Vigilența aceasta este în creștere în statele din Africa de Nord, care, de la primăvara arabă încoace, manifestă niște așteptări fără precedent în domeniul justiției sociale, al dezvoltării și al libertății și al demnității umane. Sigur că aceste așteptări vizează în primul rând pe liderii acestor state. Dar aceste așteptări impun și Uniunii Europene niște provocări majore, iar politica globală în domeniul relațiilor externe este condiționată de o cooperare eficace în domeniul readmisiei. În încheiere, aș dori să spun că astăzi există un criteriu cu care se confruntă Uniunea Europeană, și anume plus valoarea. Și asta de când a intrat în vigoare tratatul de la Amsterdam, de fapt. Nu aș vrea să par prea idealist, dar eu cred că cea mai solidă și cea mai credibilă plus valoare pe care ar putea o aduce Uniunea Europeană în cadrul relațiilor sale externe cu statele terțe și în domeniul readmisiei este reprezentată tocmai de controlarea respectării drepturilor fundamentale. Este evident că rolul sporit al Parlamentului European va fi crucial în acest domeniu, la fel ca și rolul Serviciului European de Acțiune Externă. Eu consider că și acest serviciu are de jucat un rol cheie. Asta a fost. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, mulțumim, domnule Casarino, de la Institutul Universitar European de la Florența. Haideți acum să dăm cuvântul doamnei Marina Schram, expertă de la Organizația Internațională a Migrației. Marina Schram, you got the floor. You got the floor. I'm here. Thank you. Sunt aici, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, în numele Organizației Internaționale pentru Migrație, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa și contribui la această dezbatere. Organizația noastră nu e direct implicată în readmisie și returnările forțate, dar organizația noastră a sprijinit terțele state care au încheiat cu Uniunea Europeană acorduri în acest sens și au oferit ajutor în construirea de capacități pentru respectarea drepturilor omului. De asemenea, am analizat și uh, ce putem face pentru a monitoriza situația persoanelor uh, readmise. În primul rând, aș vrea să fac câteva observații generale în ceea ce privește readmisa și drepturile omului. Și cred că deja domnul Casarino a spus asta. Readmisia în sine este o procedură sau un instrument pentru a implementa o decizie de returnare uh, prin urmare, nu ar trebui să aibă niciun impact asupra drepturilor omului. În general, semnarea unui acord european de readmisie ar trebui să aibă în vedere situația uh, statului uh, în care se face readmisia. Și dacă apar îngrijorări, atunci n-ar trebui să se facă readmisia. De cealaltă parte, acordurile de readmisie fac ca procedura de înlăturare să fie mai uh, rapidă, să fie urgentată, prin urmare vedem că simplitatea procedurii nu ar, dar vedem că simplitatea procedurii nu ar trebui să facă în așa fel încât drepturile indivizilor să fie pierdute din vedere. Acest lucru devine clar, mai ales în momentul în care avem în vedere terțele state. Poate că acolo se pleacă de la premisa că în Uniunea Europeană situația individului readmis a fost analizată exhaustiv. Prin urmare, nu se mai acordă niciun fel de uh, drept de a apela la anumite proceduri. În ceea ce privește monitorizarea, există două tipuri de a monitoriza readmisia. La nivelul procedurilor, cât de eficiente sunt și așa mai departe. Aici avem uh, comisiile comune de readmisie. Și apoi avem uh, tratamentul de la un caz la altul, în funcție de oamenii readmiși. Ce se întâmplă înainte, în timpul și după readmisie. Organizația pe care o reprezint analizează în special ce se întâmplă după readmisie și aici sunt mai multe aspecte. Ce se întâmplă imediat după readmisie, cum sunt întâmpinați uh, oamenii odată reîntorși în țara natală sau ajunși în țara de tranzit? Iar pe termen lung, cât de durabilă este returnarea individului, care îi sunt șansele la reintegrare sau integrare pur și simplu? Și există diferite categorii de indivizi. Am vrea să intrăm puțin în detaliu în funcție de care sunt nevoile fiecarei categorii. Mai întâi, proprii cetățeni. Acest lucru e tipic uh, unor acorduri uh, semnate cu uh, Georgia, Pakistan sau Sri Lanka. La întoarcere, oamenii trebuie să aibă toate drepturile garantate, să primească documentele necesare, să li se respecte dreptul la proprietate, drepturi parentale, orice alte drepturi care ar trebui să le fie conferite printr-o documentație pe care poate au pierdut-o pe drum. Pe termen lung, ar trebui să ne, să ne vedem cât de durabilă este readmisia și în ce măsură persoana readmisă are șansa să-și reconstruiască viața. Aici este foarte important să cooperăm cu autoritățile locale pentru ca acestea să fie în deplină cunoștință de cauză și să fie prevăzătoare, să știe care ar fi dificultățile cu care s-ar putea confrunta aceste persoane. Și apoi mai avem și o altă situație a readmisiei cetățenilor din terțe state, în țări de tranzit, de exemplu, cum ar fi uh, Ucraina. Vrem să existe acces la azil și cred că colegul meu de la ECRE va vorbi mult mai mult despre asta. Așa că mă voi referi la alte îngrijorări. Când discutăm despre admisie, trebuie să vedem dacă există accesibilitate uh, într-un sistem durabil. Trebuie să existe posibilitatea de a, existare admise într-un terț stat dacă un individ nu se poate întoarce acasă. Aflat, odată aflat într-o țară de tranzit, trebuie să vedem dacă are acces la o returnare voluntară, dacă există proceduri care ar putea să i confere uh, Uh, permis temporar de ședere și dacă sunt acoperite orice alte nevoi care ar putea apărea imediat după întoarcere. Există o situație specifică imediat după returnare. Va exista acces la servicii de interpretare. Îi se va explica oare ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla în viitorul imediat. Adesea, aceste persoane ajung în centre de detenție pentru că s-a constatat că au fost migranți ilegali, prin urmare ar trebui să ajungă în uh, niște facilități de acest gen. Sunt foarte multe îngrijorări care apar aici și sunt lucruri care trebuie monitorizate îndeaproape. Organizația Internațională a Migrației, împreună cu Comisia, a lucrat pe proiecte pilot – ar trebui să demareze fie la sfârșitul acestui an sau la începutul anului următor. Proiecte pilot de trei ani, axându-se pe Ucraina și Pakistan. Sunt două țări care deja au apărut în această prezentare. Sunt țări care în continuare uh, sunt monitorizate îndeaproape. În cadrul acestui proiect, noi uh, vom colabora cu ICNUR, cu societatea civilă, pentru a vedea exact care este situația, ce se întâmplă imediat după returnare. Vom analiza și situația resortisanților terțelor state, precum și a uh, cetățenilor proprii, pentru a vedea exact cum se derulează lucrurile în anii care uh, urmează readmisiei. Și, sigur, vom uh, oferi feedback. la nivel guvernamental, pentru că parteneriatul la acest nivel este foarte important, dar vom oferi același feedback și altor părți interesate. Cam atât din partea mea și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, doamnă Șram. Trecem acum la cel de-al treilea expert, doamna Alen Supius David, responsabilă de readmisia Um, minorilor um, și a solicitanților de azil. Vă rog. Așa cum s-a menționat, reprezint ECRE, uh, o alianță paneuropeană de peste 70 de uh, ONG-uri care asistă refugiații în întreaga Europa. Și vă mulțumesc pentru ocazia de a ne prezenta punctele de vedere astăzi aici. Vrem să încep prin a vă spune că poziția ECRE asupra returnării este că nu contestăm dreptul suveran al statelor membre de a-și controla teritoriul atâta timp cât uh, procedurile de azil uh, sunt respectate și uh, solicitarea de azil este evaluată în mod echitabil și dacă urmarea acestea se ajunge la procedura de uh, returnare. Până acum s-a discutat despre acestea doar ca instrumente administrative, operaționale, care să poată facilita uh, returnarea. Acordul, deci, ca atare nu încalcă drepturile omului și e adevărat că există uh, garanții pentru respectarea drepturilor omului, însă, din punctul nostru de vedere, acest lucru nu este suficient, pentru că există implicații uh, și în implementarea uh, acordurilor. Ori acestea nu sunt întotdeauna uh, respectate, iată de ce mă bucur de dezbaterea de astăzi. Din punctul nostru de vedere, neutralitatea acordurilor de readmisie se bazează pe faptul că procedurile sunt echitabile și că sunt aplicate toate uh, garanțiile. Însă am văzut în trecut că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și că totuși există încălcări de drepturile omului și există preocupări justificate. Până la urmă vorbim de oameni și uh, viața oamenilor care poate fi pusă în pericol în astfel de contexte aș încerca să completez prezentarea domnului Casarino, care a subliniat uh, multe din preocupările vizând drepturile omului. Aș dori să mă refer la accesul la procedura de azil la graniță bună oară și asta în contextul aplicării unor concepte uh, cum e uh, țara sigură. Uh, Sigur că aplicarea acordurilor de readmisie poate fi o problemă atunci și dacă o persoană care necesită protecție nu are un acces eficace la procedura de azil în Europa. Au fost cazuri raportate în care uh, solicitarea de azil nu a fost înregistrată la vamă, oamenii nu au primit informațiile uh, uh, privitoare la solicitarea de azil și la drepturile lor și ne preocupă în special Uh, acest lucru în anumite puncte ale frontierelor UE. În ultima colectă de date pe care am făcut-o, am uh, constatat că există probleme la uh, granițele Ungariei cu Ucraina și Serbia, Polonia cu Ucraina, cu Belarus, dar și la granița dintre Grecia și Turcia. A fost vorba inclusiv de uh, returnări la graniță toate aceste țări fie aveau, cum e cazul Ucrainei și Serbiei, acorduri de readmisie deja semnate sau, cum e cazul Belorusiei și Turciei, acorduri în curs de uh, semnare. Într-un raport de anul trecut, reprezentantul nostru în Ungaria, din partea Comitetului Helsinki, a arătat că uh, anumite persoane au fost uh, returnate la granița între Ungaria și Serbia și în ciuda declarațiilor poliției, potrivit cărora toate regulile au fost respectate, Comitetul de la Helsinki a constatat că au fost cazuri de expulzare a unor copii neînsoțiți și aceste situații trebuie reexaminate. Acest lucru Uh, are de-a face și cu procedurile accelerate de readmisie sau procedurile accelerate de uh, azil sau admis, admitere. La granițe, astfel de proceduri pot fi extrem de scurte și procedurile de readmisie sunt incluse, de exemplu, în acordurile cu Muntenegru, Serbia, Rusia, Ucraina. De asemenea, uh, în acordul cu Turcia, care încă nu a intrat în vigoare. Procedura accelerată înseamnă că uh, dacă totul se petrece în termen de câteva zile, nu se pot uh, aduna suficiente dovezi, nu poți avea acces la un avocat sau să um, faci apel la o decizie scrisă. Multe acorduri de readmisie se referă la cetățenii ai țărilor terțe deci, practic, nu vorbim de returnare în statul de origine și aici există preocupări importante, în special pentru țările de tranzit și am auzit deja despre Ucraina. Acest lucru ține și de aplicarea conceptului de uh, stat terț sigur. Asta înseamnă că e vorba de o țară care poate oferi protecție solicitanților de azil și care nu le pune viața în pericol. De asemenea, persoanele aflate în tranzit pot fi returnate atâta timp cât cererea de azil nu este examinată în un stat UE. Serbia este considerată un stat terț sigur, dar, cum am spus înainte, ONG-urile au arătat că nu întotdeauna lucrurile stau așa. De ce? Pentru că în Serbia există multe obstacole pentru a avea acces la procedura de azil. Practic, aceste concepte sunt lacunare în sine și subminează accesul la solicitarea de azil. Iată de ce uh, conceptele trebuie reevaluate. De fiecare dată trebuie să uh, existe o evaluare individuală a circumstanțelor personale pentru a vedea dacă cele garantate în lege sunt aplicate și în practică. O altă problemă deja menționată de domnul Casarino se referă la încălcarea drepturilor omului în state terțe și ceea ce se numește chain refoulement, adică returnarea dintr-un stat într-altul în mod repetat, punând în pericol viața oamenilor. Și, desigur, drepturile acestora au existat cazuri documentate cu adesea consecințe ireparabile asupra vieții oamenilor. Am auzit despre uh, oameni care au fost uh, trimiși în închisoare la returnare. De asemenea, copiii neînsoțiți pot fi reținuți în aceleași condiții ca și adulții pentru trecerea ilegală a frontierei. Nu uh, există uh, procedură de uh, acces la azil în anumite state. Nu există un sistem de azil în anumite. Bună oară! Ucraina nu are un sistem adecvat, iar în Comisariat pentru Refugiați al ONU, în raportul din uh, iulie 2013, uh, face un apel la a nu returna în Ucraina solicitanți de azil, tocmai pe baza acestui principiu al uh, țării terțe sigure. Negocierile cu Turcia, despre care vă vorbeam, s-a uh, stabilit un lucru în timp ce Turcia nu dispunea de un sistem eficace și operațional și aplica niște limitări geografice, adică majoritatea solicitanților de azil nu erau eligibili pentru acest statut în Turcia decât dacă treceau prin uh, procedura înaltului comisariat ONU pentru refugiați. Acordurile, chiar și atunci când sunt implementate, trebuie evaluate Iar în ce privește returnarea într-o țară de tranzit a solicitanților de azil, asta înseamnă că ei nu pot avea acces la azil, din motivele pe care tocmai le-am menționat. Există riscul ca aceștia să fie readmiși în țara de origine și ne gândim la cetățeni uh, ruși de origine cecenă care au fost readmiși în Ucraina, iar Ucraina îi va retrimite în Rusia. E cazul și pentru Serbia, care readmite persoane către Muntenegru sau Grecia. Așa cum domnul Caserino spunea, am fost de acord că UE trebuie să aibă ca și criteriu principal respectarea drepturilor omului atunci când decide cu ce state negociază acorduri de readmisie, iar cele în vigoare, în vigoare trebuie să evaluate și trebuie să poată beneficia de un mecanism de suspendare atunci când se dovedește că a existat o încălcare a drepturilor omului ale celor readmiși. Deci, există o serie de astfel de rapoarte vizând încălcările drepturilor omului Probabil că sunt foarte multe cazuri pe care nici nu le cunoaștem, pentru că monitorizarea este relativ slabă. De obicei, nu se prea raportează aceste cazuri. Nu voi intra în detalii, doream doar să vă mai spun că susținem o monitorizare independentă și eficace. E nevoie de transparență în acest proces și sperăm că proiectul pilot al OIM va fi unul transparent, care să aducă date utile și că societatea civilă va fi implicată în acest proiect și că nu va rămâne doar un proiect pilot, ci că va uh, deveni tot mai util și eficace și de asemenea sistematic. În concluzie, Cred că încălcările drepturilor omului raportate trebuiesc luate în calcul atunci când UE și statele membre negociază sau evaluează acorduri de readmisie. Au existat foarte multe recomandări bune în uh, uh, Comisia de Evaluare UE. Uh, acest text a fost publicat în 2011, dar ulterior, în concluziile Consiliului, foarte puține dintre aceste recomandări au fost preluate. Și Cred că e nevoie de uh, mai multă transparență. Trebuie să știm ce se întâmplă cu aceste recomandări, care e soarta lor. Cum mai spuneam, returnarea poate avea consecințe ireparabile asupra vieților uh, persoanelor returnate și ei nu trebuie retrimiși acolo unde viața sau libertatea lor este uh, supusă unui risc. lucrurile nu se opresc la uh, frontiere. Parlamentul European poate că ar trebui să reamintească uh, statelor membre că trebuie să asigurăm o monitorizare eficace inclusiv a frontierelor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum, un prim schimb de opinii și înțeleg că ofițerul Serviciului European de Acțiune Externă nu a reușit să ajungă la întâlnirea noastră. Uh, dar Comisia Europeană este reprezentată aici, DG Home, domnul Nils Coleman. Domnul Nils Coleman are acum cuvântul. I'm happy to take the floor. Thank you very much for this opportunity. Mă bucur să iau cuvântul. Mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, șansa de a mă exprima. Lucrez la DG Home și fac parte dintr-o echipă de două persoane care se ocupă de negocierea și monitorizarea uh, Um, acordurilor UE uh, privind uh, readmisia. Mă bucur că sunt prezent aici. Colegul nostru care trebuia să vină va fi putut face o prezentare mai extinsă, dar și eu vă pot vorbi despre um, ce facem noi în acest domeniu. Avem într-adevăr o dezbatere cu Parlamentul European cu privire la acordul de readmisie cu Pakistanul, însă în orice caz eu mă voi strădui să vă prezint o privire de ansamblu. Comisia ia foarte în serios impactul potențial al politicii europene privind readmisia asupra protecției drepturilor omului. Veți eh, constata că acest lucru este eh, detaliat într-o uh, scrisoare de evaluare din 2011 redactată de comisie. În această comunicare a comisiei sunt uh, stipulate mai multe recomandări importante. Cadrul juridic al readmisiei și al oferirii de protecție e foarte clar. E important să subliniem faptul că acordurile de readmisie nu uh, exonerează părțile contractante de la respectarea obligațiilor internaționale. Din potrivă, acordurile de readmisie ale UE confirmă aceste obligații, cum e, este cazul Convenției de la Geneva privind refugiații. refugiații. Acordurile de readmisie nu se pot aplica la nimeni care este uh, într-o situație de potențială încălcare a altor drepturi, fie că e vorba achiul privind azilul sau directiva uh, returnării. Toate acestea se aplică la indivizii care fac obiectul unei readmisii ca urmare a unui acord de readmisie. Comisia recunoaște faptul că poate exista o diferență între cadrul juridic și practica sau implementare. De aceea, în evaluarea din 2011 pe care am menționat-o, Comisia a făcut mai multe recomandări pentru a introduce anumite măsuri um, auxiliare. Unele din aceste măsuri auxiliare sunt incluse și în ultimele acorduri de readmisie negociate. Recent, LIBE a votat pentru a-și da acordul pentru încheierea acordului de readmisie cu Armenia. Cred că votul în plen va avea loc în 19 octombrie. Acesta este primul acord de readmisie al Uniunii Europene care include noile prevederi relevante în acest domeniu. El include un articol adițional ce garantează respectarea de către părțile contractante a protecției drepturilor omului în timpul procedurii de readmisie și mai ales pentru statul care primește persoanele după readmisie. De asemenea, se vorbește despre returnarea voluntară și se prevede și contextul un... ce oferă posibilitatea de a suspenda acordul în cazurile acolo unde acest lucru este necesar. În plus, Comisia monitorizează pe lângă aceste proiecte menționată de reprezentanta OIM, uh, diverse activități. Sperăm că procesul cel mai recent va fi implementat cât mai repede în Ucraina și în Pakistan. După cum spuneam, acest proiect va dura trei ani și intenționăm ca proiectul să fie foarte transparent și să colaboreze cu uh, OIM și cu uh, um, Comisia Specifică de la ONU pentru Drepturile Omului. Trebuie să vedem aspectele practice ale acestui proiect și să-l extindem eventual pe o scară mai largă. Această versiune de monitorizare se adaugă la cele stipulate în programul Comisiei Comune de Readmisie. Și în final, încă ceva despre readmisia resortisanților din state terțe, adică resortisanți care nu provin nici din UE, nici din statul în care se face readmisia. Situația acestora a fost de mult timp o preocupare centrală în domeniul protecției drepturilor omului și aici ar fi important să remarcăm că din practică reiese că această obligație este foarte rar utilizată. E destul de clar că statele membre încearcă cât posibil să trimită cetățenii înapoi în statele de origine. Există punere în aplicare ale procedurilor accelerate și aici există anumite cifre, însă acestea nu sunt foarte mari. Aș adăuga că, în, că statisticile comisiei sunt uh, nu foarte complete, Comisia a făcut mai multe recomandări și sperăm ca situația să se amelioreze pe viitor. Avem nevoie de un uh, pachet mai complet în legătură cu readmisia în general și în special cu resortisanții din state terțe. Avem nevoie de date calitative și cantitative mai bune pentru a uh, stimula astfel de discuții ca cea de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc pentru contribuție. Deschidem acum dezbaterea pot uh, interveni toți uh, doritorii. Sigur că doamna copreședinte Lochbiller va trage concluziile la sfârșit. Doriți să interveniți și acum? Sigur, vă rog, vă rog. Știți că noi la Comisia Droan nu avem uh, foarte adesea acest subiect pe ordinea de zi și eu nu sunt expertă în acest domeniu, de aceea aș avea câteva întrebări. Îmi pare foarte rău că nu a putut fi prezent niciun reprezentant al SAE pentru că i-am invitat din timp și după cum spunea și pro profesorul Casarino, SAE ar putea aduce o mare plus valoare în acest domeniu, mai ales în legătură cu Africa de Nord. Am întrebări pentru dumneavoastră, sper că acestea să fie adecvate pentru că nu sunt expertă Există o comisie mixtă de readmisie, ați spus, care se ocupă de aspectele tehnice, iar acum dumneavoastră și toți vorbitorii au spus că este necesar să se facă mai multă monitorizare independentă. Ce părere aveți cum ar trebui să arate monitorizarea în cadrul acestei comisii comune de monitorizare, credeți că, de readmisie? Credeți că funcționează sau credeți că e nevoie de raportări independente? Nu aș dori să fac uh, judecăți anticipative, dar uh, după exemplele din trecut, documentele oferite de ONG-uri independente referitoare la situația persoanelor readmise erau foarte complete și mi-amintesc uh, un, o cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Erau niște persoane care fuseseră trimise înapoi în Libia lui Gaddafi, fuseseră torturate. Uh, toate hârtiile erau completate și erau completate toate formularele corect datorită ONG-urilor. Așa au ajuns aceste persoane la Curtea de la Strasburg și au reușit să obțină hotărâri favorabile. Și Direcția Generală Home ne-a spus că acum există garanții uh, auxiliare pentru a face mai ușor de aplicat acest cadru juridic, dar m-aș bucura să aud și ce părere aveți dumneavoastră de, despre cum putem ameliora monitorizarea mai rapid. Apoi ați uh, spus că Serbia nu este un stat sigur. Droa a trimis o delegație în Serbia pentru a analiza situația drepturilor omului acolo și uh, când vom mai avea o astfel de delegație, poate că ar trebui să analizăm și această situație, să vedem ce se întâmplă cu procedurile de azil în Serbia, de exemplu. V-ați referit la criteriile uh, privind readmisie și ați spus că acestea trebuie să fie să fie a actualizate, am înțeles fără microfon. Ok, good. So that is because of this. Now, um, to... Am înțeles. Acum, întrebări pentru doamna Schramm. Tot în legătură cu monitorizarea, ați vorbit despre proiectele pilot pe care le planificați. Aveți și cazuri existente, cazuri în care persoanele au uh, acționat în justiție pentru că le-au fost încălcate drepturile după ce fusese trimise înapoi într-un stat terț sau în țara lor de origine? Am, văd că și colegii au întrebări, deci am să încerc să rezum. You were arguing for a stronger human rights safeguards. Pentru cea de-a treia expertă ați vorbit despre garanții în acordurile de readmisie. Cred că în datele relevante este important să fie mecanisme de monitorizare. Mai aveți și alte criterii care trebuie luate în seamă. De exemplu, ce fel de situații ar trebui să ducă la suspendarea acordurilor de readmisie? Pentru că și DigiHome a spus că aceasta este o posibilitate. Dar um, despre ce fel de situații discutăm aici? cum anume se poate ajunge la suspendarea unui acord. Cred că atât am avut de întrebat. Președintele, mulțumesc pentru a ordona puțin această rundă de întrebări și de reacții. Eu v-aș sugera să-i dăm cuvântul și doamnei Romero Lopez, pentru că am văzut că și dumneavoastră doreați să interveniți. Dacă mai dorește cineva să intervină, ridicați mâna, vă rog, ca să putem strânge toate întrebările și apoi să dăm răspunsurile. Doamna Romero Lopez, vă rog. Sí, gracias, presidente. Yo querría, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru că ne oferă informații foarte pertinente cu privire la acordurile de readmisie. Și Comisia Europeană este reprezentată și deci aș dori să-i rog pe reprezentanții săi să-mi dea mai multe detalii în legătură cu anumite cazuri, cazuri practice în care a fost aplicată directiva privind returnările. Pentru că directiva privind returnările a fost pusă în aplicare în diversele state, însă nu în mod uniform. De exemplu, în ceea ce privește perioadele de uh, reținere și condițiile de reținere. Documentul din 2011 al Comisiei spunea că este necesar să se revină asupra anumitor aspecte din acordurile de readmisie iar o parte din dispozițiile menționate în directiva returnată, returnare ne uh, împing să credem că în Uniunea Europeană nu este de dorit așa ceva. Aș dori să întreb pe membrii uh, panelului și pe reprezentantul comisiei ce anume provoacă această mare diferență între perioadele de detenție în centrele de detenție. E vorba de o perioadă pentru persoanele care cer azil și pentru imigranții în situație ilegală. Pentru că există multe acțiuni în justiție din cauza multor nedreptăți comise în anumite state. Aveți informații în acest sens? Parlamentarii ar putea primi din partea dumneavoastră informații menite să denunțe aceste situații în ceea ce privește situația umană și umanitară a acestor persoane care nu au comis delicte altele decât a fi intrat într-o altă țară. Mai este cineva? Domnul? Domnul Cucan, mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare de amator. Doamna președinte s-a exprimat într-un mod foarte logic în același sens, dar vreau să repet. M-a intrigat ce ați spus doi dintre dumneavoastră și anume că Serbia nu e o țară sigură. Ne-ați putea explica în termeni practici ce înseamnă acest lucru, pentru că Știm cu toții că acum doi ani statele din Balcanii Occidentali au primit regimul de liberalizare a vizelor pentru zona Schengen. Am făcut bine, dat fiindcă țara nu e sigură? Pot sârbii să ceară azil politic? Nu cred. Deci vă rog să-mi dați mai multe explicații. Mulțumesc. If no further points, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebarea care a fost adresată. Doriți să răspundeți doamnei Romero Lopez? Nu sunt nici eu expert în directiva returnării, deci voi da cu plăcere cuvântul colegului meu. Good afternoon, everybody. Bună ziua! Din întrebarea dumneavoastră, am înțeles că vă uh, întrebați de ce regulile și procedurile privind returnarea nu sunt pe deplin armonizate și nu sunt aceleași în toate statele membre. Exact, acesta este spiritul, aceasta este regula în directiva returnării. Și anume există marje în ceea ce privește detenția. Există condiții și reguli foarte clare și negocierile au fost foarte dure pentru a obține și a introduce aceste garanții în regulile existente. Statele membre trebuie și trebuiau, au trebuit să accepte faptul că detenția, de exemplu, este o măsură de uh, ultimă instanță. O măsură care nu a fost încă armonizată peste tot, pentru că nici sistemele, nici perioadele de detenție nu sunt uh, pe deplin armonizate. Poate că nu este satisfăcător pentru toate părțile, însă prin directiva returnării am reușit să facem un pas foarte bun în direcția cea bună. Evaluarea transpunerii acestei directive în statele membre este în curs de desfășurare actualmente, iar noi, în calitate de gardian al tratatelor, analizăm cu maximă seriozitate detaliile transpunerii. Dacă sunt uh, cazuri justificate uh, pentru a pune întrebări incomode, să știți că le vom pune. Haideți să revenim la podium. Au fost adresate întrebări de către doamna Lochbiller și Cred că mai avem puțin timp înainte de a doua rundă și de remarcele de încheiere. Putem folosi aceeași ordine sau nu? Nu știu, doamna Șram, doriți să vorbiți noastră mai întâi? Vă rog. Like to try to reply. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la două din întrebările adresate de doamna Lochbiller. În primul rând, ce ar putea să facă mai, uh, mai mult și mai bine comisiile colective de readmisie, prin perspectiva drepturilor omului. Aceste ă, comisii sunt la nivel multilateral sau bilateral între Uniunea Europeană și uh, statul de readmisie. Deci nu e vorba de o independență aici, ci e vorba de o relație dublă între Uniunea, Uniunea Europeană și statul de readmisie. Uh, și trebuie să monitorizăm la nivel tehnic cât de repede primim un răspuns când trimitem o cerere și cât de repede e um, procesat un dosar. De asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă concret cu o persoană returnată. Și aici ajung deja la cea de-a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o. Dacă avem exemple concrete de monitorizare întreprinsă și în care uh, s-au identificat probleme. Eu uh, lucrez în Ucraina și împreună cu ICNUR și ECRE am creat în urmă cu câțiva ani un instrument, mecanismul de observare. Practic e vorba de o activitate de monitorizare întreprinsă prin acest uh, mecanism pentru a vedea exact ce se întâmplă cu migranții din centrele de detenție, dacă au acces la servicii de orice fel. Ce am putut constata? Oricum, cred că ECRE poate să vorbească mai mult despre asta. Unii oameni spun că au încercat să depună o cerere de azil într-un stat membru al Uniunii Europene, dar nu au primit această șansă. Ucraina însă a considerat că dacă ar fi avut vreo șansă în Uniunea Europeană, dacă, de ce să dacă nu a avut o șansă în Uniunea Europeană, de ce să-i lase să aibă o șansă acolo? mi se pare că oricum trebuie să existe niște servicii de bază, asistență, consiliere în instanță, servicii de interpretare în sala de judecată. Asta trebuie urmărit și prin acest instrument am obținut informații relevante, am purtat un dialog constructiv și să știți că am realizat destul de multe. Acum, de pildă, ONG-urile au acces în centrele de detenție pentru a oferi consiliere juridică în absolut orice moment. Nu știu în ce măsură vă satisface acest răspuns, dar atât am avut de spus. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Casarino. Da, voi uh, răspunde întrebărilor care mi-au fost adresate. În ceea ce privește Comisia Comună, fiecare acord de readmisie dispune de propria comisie comună de readmisie. Se iau decizii la comun în momentul în care părțile interesate din terțul stat au de-a face cu uh, persoane readmise dintr-un stat european și sunt implicați și cei din staful european, cei care, de exemplu, sunt activi în cooperarea bilaterală. dar nu toate statele membre cooperează la nivel bilateral cu un terț stat care a semnat un acord UE de readmisie. Deci nu e o condiție sine qua non și poate că provoc spunând asta. De multe ori, statele membre nu au un protocol de implementare, chit că există un acord de readmisie. Odată ce ai acest uh, protocol de implementare, automat trebuie să faci publici termenii cooperării și lucrurile se transparentizează. Dar iată că aceasta nu este o realitate întotdeauna. Deci se întâmplă la nivelul implementării acordurilor de readmisie. În contextul post-Lisabona, vreau să clarific un aspect. Parlamentul European e capacitat prin tratatul de la Lisabona, prin procedura legislativă ordinară, în relația cu Consiliul. Mie mi se pare că Parlamentul European joacă un rol cheie în toate operațiunile de monitorizare la nivelul readmisiei. Am spus asta și în raportul pe care l-am elaborat pentru Parlamentul European în 2010. Sper ca într-o bună zi lucrurile să fie transpuse în realitate. Știu că e o mare provocare, dar este un pas necesar în contextul post-Lisabona. Există criterii ale Convenției utilizate pentru a identifica în ce măsură acordurile de readmisie ar trebui semnate. Eu cred că am, v-am răspuns la toate întrebările. Și acum cu privire la Serbia. Nu, Serbia nu este un terț stat sigur. Asta e dacă mă bazez pe rapoartele de anul trecut de la ICNUR. Cred cu adevărat că rapoartele și evaluările ce vin de la ICNUR sunt cât se poate de pertinente și că permit decidenților să uh, își asume deciziile de plină cunoștință de cauză. Într-o directivă a Uniunii Europene din 2005 cu privire la procedura de acordare sau neacordare a statutului de refugiați, avem articolul 27 și acolo foarte clar e uh, descris și definit conceptul unui terț stat sigur. Dacă doriți, vă pot trimite acest document ca să vă dați seama pe ce criterii mă bazez în momentul în care fac această afirmație. Vă mulțumesc. Președintele, uh, doamna Supos David în ceea ce privește clauza de suspendare. Comisia a făcut uh, niște recomandări utile. Dacă există o clauză de salvgardare în acord în care se spune că drepturile omului trebuie respectate și dacă enumerăm toate convențiile și textele care obligă la asta, atunci deja acesta este un pas înainte, e o îmbunătățire. Iar în ceea ce privește sistemul de azil în uh, statul de readmisie, mm, ei bine, am auzit că nu se acordă azil. Am văzut că nu se întâmplă nici în Ucraina, nici în Turcia și așa mai departe. Uh, există detenție arbitrară și acest lucru e o încălcare a drepturilor omului, mai ales dacă oamenii sunt uh, reținuți sistematic la returnare, fără niciun fel de Uh, diferențiere și revizuirea situației lor, e foarte clar că e o încărcare a drepturilor acestor oameni și a Convenției uh, Drepturilor Omului din Europa. Dacă li se aplică un tratament prost, dacă sunt obligați să trăiască în condiții rele, atunci e foarte grav. Am văzut că a fost definit tratamentul prost la un moment dat în, în, la curte. Ce înseamnă un tratament uh, nepotrivit? În momentul în care, de exemplu, o persoană ajunge să trăiască în stradă dacă există o raportare a acestor cazuri, atunci e foarte bine. Eu cred că dacă se constată asemenea încălcări, acordul de readmisie trebuie suspendat. Ucraina, din ce-mi dau eu seama, nu respectă drepturile resortisanților terțelor state. Prin urmare, cred că nu ar trebui să existe niciun fel de acord de uh, readmisie în acest sens. Iar în ceea ce privește noțiunea de stat sigur, Aici discutăm deja despre noțiuni juridice, dar uh, și eu vreau să spun că Serbia nu este un stat sigur pentru solicitanții de azil, poate nici pentru proprii cetățeni. Sârbii cer azil, să știți, unii din cauza că sunt persecutați și au nevoie de protecție. Se întâmplă la ei acasă. Aș dori să trag un semnal de alarmă. În prima, procedură, în prima directivă cu privire la procedura de azil, s-a stipulat ideea că Uniunea Europeană ar trebui să facă o listă comună cu state de origine sigure. Ei bine, nu s-a ajuns la un acord cu privire la această listă. Un stat sigur e o noțiune abstractă, uh, statele membre nu au reușit să ajungă la o definiție și la un acord. Întotdeauna uh, lucrurile diferă de la un caz la altul. Dar consider că Serbia nu este un stat sigur. Recent noi am publicat un uh, raport, e vorba de o bază de date pentru informații cu privire la azil și avem uh, uh, declarații, mărturii ale solicitanților de azil și există cazul unei femei care acum e în Ungaria, care a beneficiat de protecție în Ungaria și care a fost retrimisă în Serbia, ea fiind o cetățeancă sârbă, uh, și s-a trezit Uh, în toiul iernii blocată la frontieră. E vorba de o femeie foarte tânără. În cele din urmă a reușit să se întoarcă în Ungaria și a primit uh, azil și a primit statutul de uh, beneficiar de azil. Dar, din păcate, în Serbia nu a beneficiat de niciun fel de ajutor și protecție. Președintele, nu mai sunt alți doritori, văd că reprezentanții organizațiilor uh, nu uh, mai au nimic de spus. Dacă nu mai vrea nimeni să intervină, atunci ajungem la sfârșitul acestei reuniuni. Mulțumim uh, experților noștri, celor trei paneliști, mulțumesc uh, copreședintei Lochbiller. Vă rog frumos uh, să ne spuneți concluziile. Mulțumesc. Pot să închei uh, printr-un minunat citat. Sunt atât de încântată că am avut această audiere împreună. Pentru Comisia DROA am notat tot ce a fost relevant și aștept cu, cu nerăbdare rezultatul proiectelor pilot de la OIM. După cum vă spuneam la început, noi uh, am făcut un aviz cu privire la uh, evaluarea la jumătatea perioadei a programului de la Stockholm. Uh, domnul Biset s-a ocupat de acest dosar. Cu privire la comisiile uh, comune de uh, readmisie. Mesajul e următorul. Cerem Comisiei să permită nu doar Parlamentului, ci și ONG-urilor, organizațiilor internaționale, uh, reprezentanților Parlamentului European să participe la reuniunile Comisiei uh, Comune și uh, cerem Comisiei ca Parlamentul European să aibă acces la documentele acestei comisii. Iată, sperăm că Comisia Libe și propria noastră comisie, precum și majoritatea partidelor politice să fie de acord cu o asemenea recomandare, pentru că ne-ar fi extrem uh, de util un asemenea acces. Chiar la început, uh, chiar la sfârșit, se scuză președinta, ați menționat un exemplu concret și e vorba de situații reale, când refugiații sunt uh, trimiși înapoi și se iscă un scandal. Ei bine, este foarte important uh, să intervenim și să intervenim la timp, nu doar după ce apare un scandal, nu doar după ce răul a fost făcut. Pentru că nu întotdeauna uh, se ajunge, uh, aceste cazuri ajung la lumină. Deci aș vrea ca politica noastră să se bazeze mai degrabă pe prevenire. Mulțumesc încă o dată pentru organizarea acestei audieri și mulțumesc pentru faptul că am putut organiza împreună cu cei de la LIBE. Președintele, mulțumesc și eu, cam atât pentru astăzi. Doamna Lochbiller. Dragi colegi, să nu uitați că mâine ne revedem într-o altă sală. Avem audierea uh, despre Iran la ASP 3G3. La revedere!